de punct 2 din regulamentul de procedură sub președinția uh, președintelui uh, interimar nu poate avea loc nicio intervenție care nu are de-a face cu alegerea președintelui sau cu uh, verificarea mandatelor. Alegerile vor fi verificate și conform articolului 196 se va continua procedura. Conform articolului 3.2 din regulamentul de procedură, atâta timp cât nu au fost verificate uh, mandatele uh, deputații, mandatele deputaților uh, și eventuale obiecții referitoare la acestea, Întâi trebuie un, un deputat uh, poate să-și, uh, să-și asume postul uh, cu condiția că a depus declarația de non-incompatibilitate. Iar cei care uh, au funcții incompatibile cu mandatul de deputat nu vor, putea, nu vor putea să își, uh, pre, să-și preia acest post cei care nu au semnat încă declarația de non-incompatibilitate sunt rugați să o facă imediat la standul din fața intrării, pentru că altfel nu vor putea participa la vot. Dragi colegi, dragi colege, dragi prieteni, înainte să trecem la ordinea noastră de zi, doresc să vă spun că pentru mine este o mare onoare și o mare bucurie să am posibilitatea astăzi să deschid lucrările uh, noului uh, Parlament în calitate de președinte interimar. Dorința uh, pe care o exprim eu este să îndeplinim așteptările cetățenilor care, prin votul lor, ne-au transmis un semnal clar și anume că își doresc o schimbare sperăm ca, în următorii, ca la finalul următorilor cinci ani să putem spune că Uh, am făcut ceva pentru cetățeni, am venit uh, în întâmpinarea cetățenilor și am uh, făcut tot ce am putut pentru a le asigura nevoile. Um, vom alege astăzi un președinte. Conform articolului 15.1, candidaturile pentru postul de președinte al Parlamentului trebuie depuse de către grup sau cel puțin 40 de deputați cu acordul persoanei nominalizate v-au fost transmise, va fost transmisă întreaga procedură și conform regulamentului de procedură, eu am primit următoarele candidaturi pentru președintele Parlamentului. Eglesia Sturian, domnul Karim, doamna Lunacek și domnul Schultz. Candidații mi-au uh, comunicat că acceptă aceste candidaturi. Conform articolului 16.1 trebuie să vă amintesc că persoana aleasă trebuie să obțină o majoritate absolută în primele trei uh, tururi. Buletinele de vot uh, care nu sunt valabile nu vor fi luate în considerare la numărătoare. Candidații pot să ia cuvântul timp de maxim 5 minute și asta în ordine alfabetică. Întâi, domnul Iglesias Turin. Muchas gracias. Es un honor dirigirme a ustedes para presentar. Mulțumesc. Este o onoare să mă pot adresa dumneavoastră pentru a vă uh, explica motivele pentru care candidez la acest post. Acest Parlament reprezintă suveranitatea Europei și noi trebuie să fim la înălțime. Visul Europei a fost îngropat de mai multe ori, dar el a fost Um, revitalizat de mai multe ori și acest lucru uh, s-a întâmplat și uh, după al doilea război mondial, când Europa a renăscut din uh, cenușa opoziției față de fascism. Mulți dintre cei din țara mea au luptat pentru, pentru democrație în Spania și nu puteți să vă închipuiți cât de mândru pot să fiu că um, primele uh, tancuri care au intrat în Paris au fost cele ale um, spaniolilor. Iar astăzi când vedem că aceleași, uh, același tip de amenințare um, este prezentă, consider că trebuie din nou să luptăm împotriva, împreună împotriva fascismului. Istoria noastră comună a Uh, s-a creat și în timpul Revoluției în timp, uh, cu persoane care au uh, luptat pentru democrație. Este vorba de dorința cetățenilor de a fi liberi și, nu de a, și de a fi sclavi nimănui. Aceasta este democrația. De aceea, astăzi doresc să vă spun că popoarele cărora le datorăm libertate și drepturi sociale nu au luptat pentru o Europa în care oamenii să trăiască în frică, în sărăcie, în excluziune, în șomaj și uh, simțindu-se neputincioși față de boală. Dar nu trebuie să fim supuși unor elite financiare, pentru că asta amenință demnitatea Europei, uh, amenință demnitatea, libertatea instituțiile supranaționale nu trebuie să poată fi cumpărate uh, în detrimentul cetățenilor. Cetă uh, cetățenii nu sunt uh, minori sau supuși unor investiții. Ei nu trebuie să se supună unei lume a finanțelor. Toate acestea nu sunt concepte uh, abstracte, pentru că știți care sunt problemele, problemele. De fapt, știți cât de ușor uh, uh, au acces uh, lobbyiștii uh, aici pe coridoare și uh, lucrurile acestea trebuie spuse clar uh, și pe șleau. Acest lucru este împotriva suveranității popoarelor, împotriva democrației, iar uh, politicienii au devenit un fel de castă. Europa a devenit uh, victima unei tendințe autoritare uh, statele au devenit protectorate, noi colonii în care persoane care nu au fost niciodată alese distrug coeziunea socială, drepturile sociale. Din America Latină am învățat că trebuie să luptăm uh, pentru uh, faptul că țările care au cea mai uh, Uh, mare creștere să nu aibă și cele mai mari datorii. Este vorba până la urmă uh, de democrație. Datoria în ziua de astăzi uh, este un instrument împotriva popoarelor din Sud și în plus um, este vorba și de un oarecare rasism. Aceste țări din Sud sunt numite pigs Uh, sunt țări care sunt supuse condițiilor foarte dure ale troicii și asta poate duce la distrugerea proiectului social. Însă există o alternativă, există o altă cale. Nu trebuie să luăm o statecă suveranitatea. Este un moment critic, iar noi trebuie să fim la înălțimea așteptărilor, astfel încât Europa să devină centrul uh, unei vieți democratice. Trebuie să facem acest pas, un pas împotriva Troicii, iar Parlamentul trebuie să exprime exact acest lucru. El trebuie să fie vocea cetățenilor și nu a elitelor. A elitelor. Parlamentul Așadar, asta trebuie să facă. Doamnelor și domnilor, 5, 6, 7 grupuri avem în acest Parlament. Dar nu despre asta este vorba, nu este vorba de partii, de mașinării. Eu mă adresez dumneavoastră, care purtați o răspundere politică față de cetățeni și față de popoarele pe care le reprezentați. Mă adresez dumneavoastră ca democrați, mă, mă adresez conștiinței dumneavoastră și trebuie să ne gândim la cetățeni. Ei nu sunt pe coridoarele Parlamentului, dar gândiți-vă, uh, noi aici suntem... Uh, Gândiți-vă, cetățenii sunt uh, suveranii și ne vor cere socoteală pentru ceea ce facem aici. Mă adresez mai ales colegilor din statele sudice. Ați văzut uh, ce fel, de con- ce fel de consecințe are politica troicii. Știm că politica de austeritate a fost un eșec. Țările noastre astăzi sunt mai sărace, economiile lor au fost distruse, cetățenii Uh, sunt suferinți, iar societatea a fost perturbată de corupție. Aceste țări trebuie să își revină, trebuie să se ridice din nou în picioare. Um, și fac apel la greci, la italieni, la irlandezi, dar fac apel la toată lumea, uh, și la români, și la polonezi, și la cehi, și la germani, și așa mai departe. Este vorba de faptul, până la urmă, de a fi pentru Europa. Vă rog să votați pentru ceea ce mulți nu își doresc și a... Vorbitorul este întrerupt de către președinte. În 10 secunde. În 10 secunde închei. Îmi pare rău să trebuie să vă întrerup. Popoarele din sudul Europei au ieșit în stradă pentru a apăra justiția socială și democrația. Milioane de oameni au zis, gata, suficient deci dumneavoastră sunteți mândria și inima democrației europene. Trebuie să vă întrerupeți intervenția, stimată coleg. Nu e corect ceea ce faceți față de ceilalți deputați. Vă rog să vă întrerupeți. Vă rog să dați dovadă de politețe. Per cortesia, prego tutti i colleghi di non... Vă mulțumesc uh, și vă rog foarte mult uh, să nu depășiți timpul de vorbire. Vă rog să fiți politicoși uh, și vă va spune asta și noul președinte, domnul Karim. Colleagues, I rise to speak. Dragi colegi, Mă ridic în fața dumneavoastră să iau cuvântul într-un simț al datoriei. Asemenea, multora dintre dumneavoastră care sosesc astăzi aici, eu am venit în Parlamentul European în 2004 cu un sens al nădejdei și al sărbătoririi, reunificând continentul nostru după zeci de ani de diviziune. Dar astăzi, dragi colegi, dacă ascultăm, o să auzim un mesaj, un mesaj care ne cere să ne schimbăm. Mi s-a spus că aceste alegeri sunt decise de la început, că s-a bătut palma înainte de a se vota și că eu și dumneavoastră trebuie să acceptăm inevitabilul. Dragi colegi, nu este nimic mai sfânt în lumea politicii democratice decât dreptul la vot, dreptul de a vota pentru convingeri care sunt avute în sinceritate, pentru a exprima o alegere care reflectă interesele tuturor celor care, pe care Uh, îi slujim de a da un glas idealurilor dorite și principiilor susținute. Dar asta suntem invitați să facem de către unii astăzi? Ce am ajuns noi dacă președinția Parlamentului European, o funcție care ar trebui să se ridice asupra înțelegerilor politice și ambițiilor politice de rând, a fost redusă la a fi pur și simplu un element de negociere, un, un, o contrapartidă, un premiu de consolare în, în momentul în care nu primești un premiu de consolare, un plan D în, în viața politică, în momentul în care planurile A, B și C au, uh, au, au căzut. Mi s-a spus că în alegerile recente, că de data aceasta va fi diferit, că transparența va avea câștig de cauză în fața secretului, că principiile vor avea câștig de cauză în uh, fața dorinței de a face lucrurile repede. Că Eh, politica democratică și cinstită va avea câștig de cauză în fața alegerilor făcute cu ușile închise, dar, din păcate, la câteva săptămâni după alegerile europene, iată, ni se cere să ne, să ne dăm uh, avalul unui eh, consens la care s-a ajuns în culise. Aceasta este o viziune rușinoasă, o viziune uh, săracă și tristă a Uniunii Europene. Aceasta nu este o viziune pe care pot să o împărtășesc. Este un mandat care ne cere să facem exact cum am făcut până acum. Și asta înseamnă că nu auzim deloc mesajul pe care îl transmite majoritatea care, care nu s-a deplasat la, urne, la urne și milioane de cetățeni care au vrut să, să ne atragă atenția în singurul mod în care puteau ducându-se către extreme, așa cum a spus un fost comisar european, este greu să respecti un parlament care nu se respectă pe sine însuși. Eu, unul, respect acest parlament, fiindcă întruchipează atât de multe speranțe pentru viitor. Nu uh, am intrat în politică ca să apăr status quo sau pentru a obține posturi înalte pentru câțiva băieți buni și sunt sigur că nici dumneavoastră nu ați făcut asta. Toată, în toată viața, în toată cariera mea politică am îmbrățișat viziunea uh, europenilor care cooperează, care cooperează împreună și asta în instituții democratice deschise și, uh, și cinstite. Sunt sigur că nu sunt sigur, sunt, sunt singurul care are această viziune. Noi trebuie să ne asigurăm că nu există o națiune care ne, care ne um, declanșa, care ne decide drumurile și prioritățile și luptăm, uh, ne ducem luptele împreună și acceptăm rezultatele vedem asta între liderii noștri politici care nu au fost cu toții de acord săptămâna trecută, dar uh, s-au întrunit pentru a coopera, așa cum trebuie să facem și noi pentru a respecta dorințele electoratului și pentru a aduce schimbarea și șansele pe care și doresc aceștia. Bineînțeles că avem speranțe pentru viitor, dar avem vederi diferite în ceea ce privește calea ce trebuie urmată pentru a ajunge la, la îndeplinirea acestor speranțe. Instituțiile noastre nu ar trebui să cadă în capcana unei facțiuni politice sau în alteia sau uh, să fie să facă schimbul unui joc de control. Cred că președintele Parlamentului nu ar trebui să-și folosească funcția pentru a exprima opinii personale, pentru a promova interese personale sau pentru a-și promova cariera personală. Nu, eu am o viziune mult mai nobilă pentru funcția de președinte al Parlamentului European. Președintele ar trebui să reflecte diversitatea acestui Parlament, așa cum Parlamentul reflectă diversitatea popoarelor europene. Președintele ar trebui să fie cinstit, deschis și atent. Președintele ar trebui să reprezinte acest Parlament în mod onorabil și demn în întreaga Europa și în întreaga lume. Acesta este, acesta este președintele care vreau să fiu eu. Nu vreau să, să joc jocul politic, vreau să sporesc reputația acestei instituții ale noastre. Nu vreau să apăr propriile interese, ci interesele dumneavoastră. Nu vreau să mă întorn la o politică de culise de an de, de acum, din trecut și vreau să ajung la toți europenii care privesc înspre instituțiile noastre cu speranță pentru viitor. Acesta este visul meu pentru Parlamentul European, dar astfel de visuri nu vor deveni realitate dacă uh, permitem uh, Uh, celor mai buni să fie, uh, să fie înfrânți de calcule politice sau ambiții personale. În momentul în care veți vota în această dimineață și în momentul în care veți fi singur cu credințele dumneavoastră și cu conștiința dumneavoastră, în acest moment în care faceți o alegere democratică, ce veți face? Veți vota pentru afaceri de culise sau veți vota pentru o Europa a deschiderii, a transparenței și a democrației? Eu uh, vă rog din suflet să, să susțineți viziunea mea a unei președinții care merită acest Parlament European și merită încrederea popoarelor Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă urez bun venit tuturor, celor care ați fost nou aleși acum, celor care v-ați întors aici în Parlamentul European. Acest Parlament European, așa cum spunea un jurnalist austriac în această dimineață la un, un interviu, Spunea, Parlamentul European a fost întărit odată cu aceste alegeri, deoarece noi acum uh, în Parlamentul European avem această procedură de a numi președintele Comisiei împreună cu Consiliul. De aia suntem mai puternici, însă să fim conștienți de un lucru. Această nouă putere pe care am dobândit-o nu trebuie pusă în pericol din cauza uh, unei structuri interne mai puțin democratice decât cea care se cuvine. De aceea, dragi colegi, eu îmi uh, propun candidatura la funcția de președinte, deoarece atât eu cât și mulți alții din grupul meu consideră inacceptabil ce s-a întâmplat. Nu e normal ca la Consiliu un singur guvern să ne spună pe cine să votăm ca președinte al acestui Parlament. Asta s-a întâmplat în urmă cu câteva zile. Asta trebuie să fie opțiunea mea. Și de aceea, grupul meu care inițial dorise ca eu să fiu vicepreședinte al Parlamentului European mi-a cerut să uh, fiu candidată și la funcția de președinte. În asta constau alegerile, chiar cele interne. Noi suntem aici vocea cetățenilor, nu a secretariatelor guvernelor naționale. Noi suntem aleși direct de către cetățeni. Fiecare din noi este ales direct. Deci de aceea nu e normal să ni se prezinte o înțelegere pe care pur și simplu trebuie să o acceptăm. Cu toții mă cunoașteți, știți cât de mult am luptat pentru și lupt pentru democrație aici, în Uniunea Europeană, dar și în afara, în afara Uniunii Europene. Eu vorbesc patru limbi străine și în fiecare limbă spun că democrația înseamnă să poți alege. O spun în fiecare limbă. Alternativen. Democrația are nevoie de alternative, de alternative și de aceea sunt candidata astăzi. Signal change. De aceea cred de asemenea că aceste alegeri înseamnă o schimbare și de aceea eu, ca președinte, aș încerca să le dau cetățenilor un răspuns la ceea ce și-au dorit la aceste alegeri. Una e să pui capăt austerității. Nu putem să avem un continent care a adus mai multă sărăcie, mai ales în rândul tinerilor. Nu e normal ca tinerii să nu mai vadă Uniunea Europeană ca o promisiune, ci ca o amenințare. Asta trebuie să se schimbe și eu voi investi toate eforturile pentru, voi face toate acestea pentru a schimba lucrurile. De asemenea, energia, uh, eficiența energetică, locurile de muncă, locurile de muncă ecologice, însă în același timp Uniunea Europeană trebuie să fie credibilă de exemplu, clădirile noastre trebuie să fie mult mai eficiente din punct de vedere energetic de asemenea, trebuie să fim mai transparenți aici în Parlamentul European. Avem un cod de conduită, însă nu e monitorizat de fiecare dată. Avem nevoie de asemenea de o amprentă legislativă, să știm exact cine ce lege influențează și să fim siguri că nimeni nu încearcă să cumpere aici procesul legislativ. Trebuie să le arătăm cetățenilor că suntem serioși și de asemenea avem nevoie de un sediu unic. Noi, eurodeputații, trebuie să hotărâm asta și nu Consiliul. E un alt lucru pe care vreau să-l schimb și majoritatea Parlamentului își dorește ca noi să hotărâm în privința sediului unic. De asemenea, e clar că nu trebuie să cădem în capcana populismului, a metodei interguvernamentale sau, ce e mai rău, să cădem în capcana extremismului și a naționalismului. Parlamentul European a fost un apărător al drepturilor fundamentale, al drepturilor cetățenești și această atitudine, această luptă trebuie să continue. Noi trebuie să combatem toate tendințele intolerante și trebuie să combatem discriminarea femeilor, a minorităților, fie că e vorba de discriminare rasială, sexuală, socială sau de altfel. Acest Parlament European poate și trebuie să facă mai mult pentru a apăra valorile esențiale pe care se bazează Uniunea Europeană. Și următorul mandat parlamentar va fi hotărător în privința viitorului Uniunii Europene. Dacă nu vom face lucrurile cum trebuie acum, fac acum o trimitere la campionatul mondial de fotbal, dacă nu reușim să facem lucrurile cum trebuie acum, nu vom mai avea prelungiri. Asta au hotărât cetățenii la lege și asta își doresc cetățenii. Și la urma urmei e vorba de democrație, democrația e în joc. Și aș vrea să închei împărtășind cu dumneavoastră ceva ce am împărtășit și cu domnul Schulz și voi spune în germană. Domnul Schulz de curând a fost în fața Parlamentului austriac și a participat la o dezbatere referitoare la viitorul Europei. Și Martin Schulz a deplâns faptul că de atâtea ori spunem dar, totuși, și ați spus, nu se poate ca întotdeauna să spunem drepturile omului sunt bune, dar democrația este bună, dar toleranța este bună, dar. Ați spus că întotdeauna când spunem dar, începe restrângerea drepturilor care de fapt sunt nenegociabile. V-am crezut pe cuvânt și de aceea și candidez aici acum, pentru că democrația are nevoie de alternative. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că voi primi votul dumneavoastră. Thank you. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Schulz. Meine... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi și colege. Suntem o instituție unică. Cei 751 de deputați care sunt în această sală, noi, doamnelor și domnilor, reprezintă popoarele a 28 de state suverane. Suntem o cameră legislativă care adoptă legi pentru 500 de milioane de cetățeni în 28 de state suverane. Mai există acest lucru acest lucru există o singură dată pe întreaga planetă. Este unic. Parlamentul este unic în existența sa și este unic în, în ceea ce privește sarcinile pe care le are. Faptul că 750 de bărbați și femei care, dacă sunt eu bine informat, reprezintă aproximativ 300 de partide, care reprezintă 28 de națiuni și state suverane. Faptul că noi toți suntem reuniți aici și discutăm despre asta, cine dintre noi urmează să fie liderul acestui for? Ei bine, acest simplu fapt nu este de la sine înțeles. Este una dintre cele mai mari realizări istorice uh, ale acestui continent. Și ar trebui să fim mândri de asta. Și asta trebuie să fie baza pentru munca noastră. Și cine va fi liderul acestui for, acestui parlament, are o datorie. Are datoria de um, a se baza pe această sarcină pe care tocmai v-am uh, descris-o și de a lucra înspre binele populației din cele 28 de state membre. Modul în care se face acest lucru, ei bine, poate fi conceput în mod, în mod diferit de către persoane diferite, iar tendințele diferite sunt reprezentate în acest for. Iar noi, în acest Parlament, suntem obligați să lucrăm dincolo de granițele grupurilor noastre. Niciunui, niciunii dintre noi nu au o, o majoritate. Putem regreta acest lucru, dar, acest lucru dar, a fost, dar a fost dorința cetățenilor. Deci ceea ce trebuie să uh, urmărim este o cooperare transnațională, dar și dincolo de uh, curente politice. Noi în cabina de vot suntem liberi. Aici nu există, uh, grupurile nu impun ce trebuie să uh, votezi. Fiecare poate să decidă ce își dorește. Iar anonimitatea buletinului de vot este exact uh, garanția pentru asta. În ultimii doi ani și jumătate am avut dreptul să fiu președintele Parlamentului. A fost cea mai mare onoare din viața mea și pot să vă spun că ceea ce am obținut în, următor, în ultimul mandat este că nu mai există ierarhii între instituții. Când am fost ales președinte al Parlamentului, mai exista această ierarhie. Um, membrii Consiliului spuneau, da, Parlamentul European, mai erau cei de la Comisie care spuneau, da, mai este o instituție. Dar astăzi, Parlamentul, această instituție unică, nu mai este supus acestei uh, ierarhii, nu mai poate fi ignorat. Noi suntem sursa legitimității democratice în Europa. Iar acest progres democratic acest progres, așadar, l-am obținut. Este unul dintre uh, punctele importante uh, din, uh, din istoria instituțiilor și eu sunt mândru că am putut participa la asta. Acum candidez din nou și mulți colegi mă văd uh, pentru prima dată, poate, și nu știu ce au trăit colegii din fostul mandat alături de mine. Eu aș spune că au fost multe bune, dar, bineînțeles, oamenii fac și greșeli și eu, cu siguranță, nu sunt uh, lipsit de greșeli. Sunt un om cu slăbiciunile și punctele mele forte, la fel ca toată lumea. Cei care m-au votat data trecută, e bine, îi rog să-mi acorde din nou încredere pentru faptul că voi reprezenta din nou Parlamentul pentru încă doi ani și jumătate. Vă mulțumesc. mulțumesc. Acum vom alege cei opt cenzori. Non c'è dibattito sulle dichiarazioni dei candidati. Nu vom avea o dezbatere în ceea ce privește declarațiile candidaților. Vă pot da cuvântul doar dacă doriți să vă exprimați în legătură cu alegerea președintelui Parlamentului. Vă rog. Antrag zur Geschäftsordnung. Mein Name ist Beatrix von Storch. Mă numesc Beatrix Forștor din partea Partidului Alternative pentru Germania. Articolele 15, articolul 15 uh, din regulamentul de procedură solicit vot cu apel nominal. Dorim să arătăm uh, uh, oamenilor cine îl votează pe domnul Schulz, uh, pentru că Iată, trebuie să menționez unele lucruri. Comisia de control bugetar l-a criticat, a fost criticat de mai multe comisii. Solicit uh, vot cu apel nominal. Ai sensi del regolamento, la votazione sarà effettuata... A... După cum uh, indică regulamentul, votul va fi secret. Deci acum vom trage la sorți uh, cei opt cenzori, după cum spunem. Onorevole Reda Giulia. Doamna Reda Giulia, sunteți de acord? Onorevole Reda. Doamna Reda. E d'accordo? Sunteți de acord să fiți cenzor? Vă rog să vă apropiați. Daniela, Onorevole Girauta Vidal Juan Carlos. Domnul Juan Carlos Giralda Vidal. Sunteți în sală? Sunteți de acord să fiți cenzor? Vă rog să vă apropiați aici la prezidiu. Onorevole Crisogonos Costas. Domnul Crisogonos Costas. Crisogonos sunt de acord, spune domnul deputat Risogonos. Vă mulțumesc, vă rog să vă apropiați. Onorevole Ferber, Marcus Ferber. Domnul Marcus Ferber. Grazie. Onorevole Ceballos Bodil. Domnul Bodil Ceballos. Doamna Bodil Ceballos. Onorevole Petersen, Morten Elveg. Domnul Morten Elveg Petersen. Bene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 Si procederà ora allo scrutinio. Cum vom începe votul? Vă distribuim uh, plicurile cu uh, cartelele de vot. Conform dispozițiilor din uh, regulamentul nostru, vom alege acum președintele Parlamentului. V-au fost împărțite mm, cartelele de vot. Trebuie de trebuie, vreau să vă spun că trebuie să alegeți uh, uh, marcând uh, căsuța cu numele președintelui și nu puteți vota decât pentru un singur candidat. Dacă vreți să vă schimbați votul, dacă vă răzgândiți, puteți să cereți un alt cartonaj de vot, însă trebuie să dați înapoi cartonașul precedent care va fi distrus. De asemenea, toate voturile care vor avea mm, scrisuri, care vor fi măzgălite sau care vor uh, marca mai multe, mai multe persoane, vor fi considerate ca fiind nule. Sunteți uh, rugați să vă deplasați către urne în funcție de uh, litera cu care începe numele dumneavoastră de familie. De asemenea, numele deputaților care au uh, votat vor figura în procesul verbal. De aceea sunteți rugați să semnați lista de prezență înainte de a introduce votul în uh, urnă. De asemenea, trebuie să prezentați și un document de identitate cenzorilor. Începe acum sesiunea de vot.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

Bene, hanno votato tutti? A votat toată lumea. Votul s-a închis. Am să-i rog pe cenzor să meargă în sala R1.1, unde, unde va avea loc numărătoarea voturilor. Sesiunea se suspendă și se va anunța pe ecrane momentul în care se va relua uh, această sesiune.